Liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Wir sind schon sehr Bună dimineața! Numărul celor prezenți în sală este destul de mare, chiar dacă nu este completă componența comisiei, oricum avem un quorum pentru a putea vota. Wie immer bei Abstimmungen braucht man eventuell die Stimmkarte. Este bine să aveți la dumneavoastră și cartela de vot. Dați-mi voie să mă uit și eu dacă am adus-o. Sper că nu a uitat nimeni cartela, că o aveți la dumneavoastră. și vă propun să supunem la vot raportul lui Alois Petele privind comunicarea Comisiei Europene, acțiune împotriva cancerului, parteneriatul european. Avem o listă de vot. Începe cu amendamentul 31, identic cu 32. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Itre 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Identic 33-34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36 cade. 37. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 38 și 42 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 40. Voturi pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Itre 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41. Voturi pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă de asemenea. Patruzeci și patru. Voturi pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Itre 11, voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 voturi pentru, împotrivă, se adoptă. 48 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49 voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50. Raportorul dorește să spună ceva? Nu. Raportorul este pentru, nu împotrivă. La amendamentul este de Lange. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51 cu un amendament oral al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă de asemenea 52 voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. I36. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. I39. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă de asemenea. Amendamentul de compromis numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 57 cu amendament oral din partea raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 58. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 59. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă de asemenea. 60. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. un amendament din partea Comisiei pentru Femei cu un vot pe părți. Prima parte, cine este pentru prima parte? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a treia, pen, cade. Amendamentul de compromis 2, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 65. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. I34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. I35. Pentru. Împotrivă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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. I13. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Comisia pentru femei 7. Pentru. Împotrivă. abține, Se adoptă. 70. Pentru. Împotrivă. abține, Se adoptă. 71. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă de asemenea. ITRE 12 cu un vot pe părți, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abține se respinge. Partea a doua pentru, împotrivă, abține se adoptă. Itre 13, voturi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FEM 8, vot pe părți, prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Partea a doua, voturi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 74. Cu un amendament oral din partea raportorului, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. I315 cade. 75. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. ITRE 17 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 76 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 79 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 80 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 81 cade. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Partea Comisiei pentru Femei A pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Doamna Părvanova, am adoptat multe din amendamentele dumneavoastră. i trebuie cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. FEM D pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FEM E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Femei. F pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă.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 17 și femei G, identice, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă de asemenea. 18 și femei K, identice, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 19 și femei L, identice, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge de asemenea. Femei M, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. Femei N, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 22 și 23 identice, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Femei? I. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 și 25 identice, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 26 voturi pentru, împotrivă, abțineri se adoptă de asemenea. 27 voturi pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 28 voturi pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 29 voturi pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 30 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă de asemenea. Iar acum votul final, electronic, s-a deschis votul. Și s-a închis votul. Deci este un rezultat cât se poate de convingător, 56 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abținere, felicitări raportorului Alois Spetele și mult succes în activitatea de combatere și prevenire a cancerului în Uniunea Europeană și în general în lume. Știu cât de angajat este Alois Peterle în acest domeniu. Felicitări tuturor celor care au colaborat inclusiv secretariatului. Dann kommen wir von Krebs zur Baltischen See. Ajungem acum la voturi privind Marea Baltică. Raportoarea dorește să spună ceva în Rosbach. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați văzut, am uh, eliminat anumite amendamente. A început cu amendamentul 2. M-ar bucura dacă la ultima propoziție am, am eliminat-o pentru că este uh, o specie de pești specifică Mării Baltice, doar ultimele două cuvinte le-aș elimina. În rest aș fi de acord în ce privește amendamentul 13, de asemenea, nu am adăugat nimica pentru că trebuia întâi să mă gândesc dacă trebuie să menționăm Rusia și este nevoie pentru că aici sunt de acord cu această propunere de amendament. Deci un plus. La numărul 16 este vorba despre uh, detergenți și sunt de acord cu acest amendament. Amendamentul 18 este deschis. Aici aș mai adăuga ceva. De fapt, în Uniunea Europeană funcționează un principiu, poluatorul plăiește. Și unul din cei mai mari poluatori în Marea Baltică este Rusia. Ca atare, mă gândesc dacă nu ar trebui să aducem o completare la amendamentul 18 și atunci aș fi de acord cu acest amendament dacă am găsi uh, și uh, o formulă de a introduce ideea că Rusia, în calitate de poluator, trebuie să plătească. Bun. Da, uh, dacă nu avem o formulare clară printr-un amendament oral, nu văd cum vom putea să votăm uh, amendamentul 18. Ideea uh, este uh, nobilă, dar cum să o introducem dacă nu ne propuneți o formulare? Bun, deci am auzit acest punct de vedere. La amendamentul 2, deci eliminare din ultima propoziție în legătură cu uh, codul. Deci, amendamentul 2, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 1, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 3, pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 4, pentru?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 Împotrivă, abțineri, se adoptă. 10. Prima parte. Pentru că a doua parte a fost retrasă. Deci, o prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 11. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 12. Cine este pentru? Abțineri, se adoptă. 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 16. Cu amendament oral. Cine este pentru? Iertați-mă, am sărit peste 15. Supunem la vot 15. Cine este pentru? Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Verificăm. Verificăm prin apel nominal. 15. S-a închis votul. Da, se adoptă. 16 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 17 voturi pentru. Împotrivă abțineri se adoptă, 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Și votul final, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. De asemenea, un rezultat foarte convingător, 54 de voturi pentru, niciun vot împotrivă. Felicitări raportoarei, care trăiește la Marea Baltică și eh, o preocupă curățenia și uh, protecția Mării Baltice. Și trecem la Punctul 11 de pe ordinea de zi este vorba despre programul de la Coslodul. Antonia Prvanova, raportoare, bună dimineața. Doriți să spuneți ceva? Aș dori doar să-mi exprim recunoștința față de raportorii din umbră și față de contribuția pe care și-au adus-o la pregătirea acestui raport. Este primul meu raport, de altfel, și voiam de asemenea să... Și aș fi vrut să am același succes ca și domnul Peterle, pe care îl invidiez între ghilimele cu foarte multă sinceritate. În orice caz, mulțumesc colegilor de la grupul verzilor, susțin ideile lor și am ajuns la unele puncte de dezacord, deși am propus un compromis în ceea ce privește suma de 20 de milioane de euro pentru eliminarea finală a deșeurilor nucleare, un aspect foarte important pentru toată lumea și, din păcate, nu am putut ajunge la un acord complet. Dar sper că acum, prin vot, vom ajunge la o decizie finală. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Părvanova. Vom uh, vedea acum care este momentul adevărului la vot. Deci, supunem la vot uh, amendamentul 33. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 34. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 11. Cu un vot pe părți. Pentru prima parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 35. Cine este pentru? Cade. Spune președintele. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 37, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Da, avem aici în față o conversație în limba italiană pe care nu o înțeleg, dar pare a fi foarte veselă, spune președintele. Amendamentul 13. Votul pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 38. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 39. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. Pentru amendamentul 40 s-a deschis votul. S-a închis votul. Este un vot strâns, dar se adoptă. 41 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 42 cade, 15 cade, ajungem la 16, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 18 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 19 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la amendamentul 4. Cu un vot pe părți. Prima parte, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Douăzeci și doi, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru restul textului, care mai trebuie supus la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 28 pentru. Este caduc, spune președintele. Deci, 25 pentru restul textului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Douăzeci șase cade. 6. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 29 și 30 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 7 voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31 voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă de asemenea 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și votul final, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. O majoritate convingătoare, o felicit pe raportoare, 47 pentru, 7 împotrivă, o abținere. Încă o dată, felicitări pentru acest raport despre centrala atomică de la Coslodui. Un capitol dificil. Și în felul acesta ajungem la punctul 12 de pe ordinea de zi. Alimente noi. Și Caticaliota este raportoare. Studiem propunerea de recomandare pentru a doua lectură Îi dau cuvântul raportoarei, vă rog. Doamna Liotă. Ja, dank u wel, voorzitter. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, nu vreau să complic lucrurile foarte mult în această dezbatere. Acest raport a fost adoptat cu o foarte mare majoritate în primă lectură de către sesiunea plenară. și pentru cea de-a doua lectură am hotărât să mențin textul într-o versiune cât mai similară cu cea adoptată în prima lectură de către Parlament. Obiectivul acestui nou regulament este să stabilească reguli pentru introducerea pe piață a acelor alimente noi și dorește să acopere și alte scopuri, precum protecția consumatorului, bunăstarea animalelor, protecția mediului înconjurător, protecția sănătății publice și așa mai departe. Și e vorba despre acele alimente care nu existau înainte de intrarea în vigoare a directivei din anul 1997 sau uh, uh, și în special de acele alimente care sunt produse cu uh, tehnologiile cele mai recente, mai ales nanomaterialele. Și uh, pentru introducerea acestor noi alimente este nevoie de dovezi științifice solide dacă este vorba despre substanțe care pot să aibă asupra organismului uman același efect precum un medicament. Este nevoie de cererea autorizației Agenției Europene uh, pentru atestarea medicamentelor și atunci când se folosesc nanomateriale, e nevoie ca, înainte de introducerea pe piața acestor alimente, ele să fie verificate în prealabil. Parlamentul a purtat dezbateri nu numai în ce privește raportul meu, ci și alte rezoluții, mai ales în ce privește carnea și produsele provenind de la animale clonate și de la descendenția acestora. Pentru că avem aici o dezbatere cu, cu un sens mai larg care um, atinge și clonarea în general și uh, uh, sănătatea animalelor. Consiliul a considerat că nu, nu ar fi trebuit să includem acest subiect în uh, regulamentul despre noile alimente. Parlamentul nu era de acord cu așa ceva pentru că era ca și cum în mod ca și cum în mod indirect eram împotriva introducerea acestor alimente, dar nu asta era sensul textului Parlamentului European și Consiliul în poziția sa comună a acceptat anumite amendamente la Parlamentului European, dar nu pe toate, mai ales la acest capitol al animalelor clonate și al descendenților acestora mai există și o discuție în ce privește produsele tradiționale din țări terțe. Concluzia este că, în ce privește animalele clonate, nu am ajuns la un compromis. Există chiar, cum am spus deja, o divergență de opinii între Parlament și Consiliu. Am adresat și o întrebare noului comisar pentru a ști dacă în scurt timp vor face o propunere pentru un nou regulament în ce privește clonarea și dumnealui ne-a spus că da. Și atunci întrebăm comisia dacă ne poate spune cam când va fi gata acest nou regulament. Iar în ce privește nanomaterialele și nanotehnologiile, Parlamentul și Consiliul sunt uh, de acord în mare parte. Știm că este un domeniu foarte dinamic al științelor aplicate și noi dorim să încurajăm inovarea și, pe de altă parte, trebuie să adaptăm în mod regulat definițiile în funcție de evoluțiile științifice. Și, încă o dată, cum spuneam, când e vorba despre alimente noi sau alimente care conțin nanomateriale, acest lucru trebuie să fie clar indicat pe etichetă. Când e vorba despre fructe sau alte produse din țări terțe, este, se introduce o procedură de uh, certificare simplă, pentru că multe din aceste produse sunt deja utilizate de mult timp pe piața europeană. Mai avem și chestiunea testării pe animale. Parlamentul în uh, prima lectură nu a fost de acord cu acest gen de testare, cu excepția cazurilor în care nu există vreo alternativă și eu împărtășesc acest punct de vedere. Iată în rezumat care sunt chestiunile esențiale despre care putem să dezbatem asta și sper să ajungem rapid la un acord cu Consiliul. Cetălin. Mulțumesc raportoarei pentru introducerea la acest subiect foarte vast. Propunerea de a elimina carnea clonată din, această, din acest regulament și de a trata în schimb mai amplu problematica nano. O reținem, dăm cuvântul raportorilor din umbră. Doamna Pilar Iuzăs este prima. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și doamnei raportoare. Avem aici o propunere importantă pentru siguranța alimentară, dar și pentru industria agroalimentară și mai ales pentru întreprinderile mici și mijlocii. Aspectele importante sunt, bineînțeles, material, nanomaterialele care trebuie analizate îndeaproape și care figurează în acest proiect, pe care nu putem să le interzicem, dar sigur că trebuie să dispunem de argumente științifice pentru a le autoriza. Și cred că avem aici o problemă mai degrabă pasională decât științifică și anume problema clonării animalelor. Uh, Deja de 25 de ani se utilizează fecundarea in vitro pentru plante și până în prezent n-am avut nicio problemă. Ei bine, în cazul clonării animalelor, conform Agenției pentru Siguranța Alimentară, nu există uh, probleme. Singura problemă este de natură etică și ține de bunăstarea animalelor. Uh, Uh, printre primele animale clonate, s-au făcut deci foarte multe teste, dar nu s-au înregistrat probleme. Să spunem că nu există diferențe. Animalele rezultate sunt similare. Sigur că putem să interzicem acest proces, dar cred că dacă acest Parlament respinge această posibilitate, ar trebui mai degrabă să facem o propunere independentă. Nu putem să întârziem adoptarea acestei legislații atât de necesare pentru legislația pentru domeniul agroalimentar, tocmai din cauza animalelor clonate. Este într-adevăr un aspect de noutate, la fel cum a fost și clonarea plantelor în vitro. Este un proces care încă nu este utilizat în Europa, sau cel puțin este utilizat uh, foarte uh, puțin, dar nu putem interzice ca pe viitor uh, procedura să fie utilizată. Știința evoluează și clonarea se va face din ce în ce mai mult, din ce în ce mai bine. Nu putem să o interzicem. Putem interzice ceva ce nu putem controla uh, și nu putem uh, impune acest lucru țărilor terțe. putem eventual interzice acest lucru în momentul în care pentru exporturile țelor terțe către, unii, către țele din Uniunea Europeană nu există o trasabilitate a acestor animale. Punctul de vedere pe care îl exprim este personal. Să spunem că aș interzice prima generație, dar niciodată descendenții. Și în ultimă instanță, așa cum a spus și uh, comisarul în cadrul uh, audierii sale, se, se poate face o propunere separată. Iată poziția mea. Și în calitate de consumator, aș fi mai degrabă preocupată de uh, un nanomaterial insuficient analizat decât de problema uh, consumului de carne din animale clonate. Cred că singura problemă ridicată de această legislație ar fi într-adevăr cea a animalelor clonate, nu din motive științifice, ci din motive etice legate de bunăstarea animalelor. Însă, acesta nu trebuie să fie un argument definitiv în favoarea aprobării sau respingerii acestei legislații. Și, așa cum am solicitat un act separat. Uh, comisarul s-a angajat să facă o propunere în acest sens și mi se pare soluția cea mai rezonabilă. Uh, uh, Mulțumesc, Glenis Belmont, următoarea. Thanks very much. Mulțumesc, domnule președinte. Raportarea din umbra grupului meu nu a putut să fie prezentă astăzi aici și atunci vorbesc în numele ei. Noi suntem satisfăcuți de poziția comună a Consiliului, deoarece s-a ținut cont de îngrijorările Parlamentului din prima lectură asupra subiectelor importante care au fost uh, deja menționate, mai ales produsele din animale clonate și din descendenția acestora. Și Comisia a spus că va face o propunere legislativă separată pentru a interzice asemenea produse. De aceea, raportarea noastră din umbră este de acord cu reintroducerea amendamentelor care nu au fost reținute în prima lectură, dar doamna Sârbu este pregătită să participe la discuții uh, în ce privește aceste produse, atâta timp cât și produsele uh, din animale clonate din țări terțe vor fi interzise. De asemenea, doamna Sârb este de acord cu abordarea generală a doamnei Liota și, cum spuneam, cu reintroducerea amendamentelor din prima lectură, mai ales cele cu privire la etichetare și etichetarea în ce privește nanomateriale și OMG-urile și cu monitorizarea uh, după introducerea pe piață a acestor alimente. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Bart Stas! Dank u voorzitter. Uh, voor eerst dank aan de, de rapporteur. Ik denk dat zij... Eh, Doresc să mulțumesc ehm, doamnei raportor. Cred că deja și în prima lectură eh, a lucrat foarte bine și a, lucrat, și a colaborat în mod remarcabil cu grupul. Prezentarea în plenar a fost revelatoare în acest sens. Nu suntem însă mulțumiți de poziția comună adoptată de Consiliu, chiar dacă Consiliul, așa cum a spus doamna raportoare, a, a ajuns la o poziție identică cu a noastră pe un mare număr de elemente. În orice caz, grupul nostru, grupul verzilor, are încă trei puncte esențiale pe care dorește să insiste, și anume clonarea animalelor. Aici sunt foarte multe lucruri de făcut. și ne menținem sprijinul față de raportoare pe acest punct și suntem favorabili unei interdicții și unei reglementări specifice pentru celelalte două subiecte, și anume nanomaterialele, nanotehnologiile. Aici susținem amendamentul 81 al raportoarei. Consiliul a venit și el în întâmpinarea solicitării noastre și acest lucru este uh, foarte bun. Și al treilea punct esențial etichetarea produselor alimentare uh, cu uh, hormon de creștere și aici uh, am văzut că raportarea a încercat să revină la punctul de vedere adoptat într-o primă lectură. Uh, nu credem că este necesar să uh, susținem alte amendamente, ci le vom susține pe ale dumneavoastră. Mulțumesc! Ja, dann kommen wir zu weiter. Alte luări de cuvânt, Peter Lise. Mulțumesc, domnule președinte. După părerea mea, subiectul clonării animalelor este cel mai important pe care merită să-l discutăm aici, pentru că în legătură cu toate celelalte uh, subiecte aduse în discuție suntem de acord. Bineînțeles că există creștere de animale și uh, cultivarea unor plante uh, care uh, sunt și rezultatul uh, unei activități de laborator. Dar dacă e vorba de plante, noi o protejăm împotriva dăunătorilor pentru ca să poată să se dezvolte. Dar când e vorba de uh, zootehnie, este important ca animalele să nu aibă de suferit, să nu le producem durere. Este uh, un principiu european de a nu chinui animalele. Iar în ce privește clonarea animalelor, merită din acest punct de vedere să discutăm mai în amănunt decât a făcut-o Consiliul până acum. Comisia Europeană are un grup de consultanți eh, pentru probleme etice în biotehnologie. Eh, acest grup a avut o poziție cât se poate de critică eh, în ce privește clonarea animalelor pentru producția de carne și Parlamentul European, în două rânduri, odată la inițiativa Comisiei Agrare, în urma unui raport al lui Neil Parish din 2008 și după aceea, în urma unui raport al Katica Liotar în 2009, s-a pronunțat în favoarea unei interdicții ferme a clonării animalelor uh, pentru consum pentru producția de carne și a interdicției importului de animale clonate. Bineînțeles că ne punem întrebarea cum putem uh, pune în practică această interdicție și nu este deloc un lucru simplu. Trebuie să fim foarte atenți. Comisarul încă la audiere ne-a spus că intenționează să ne prezinte un punct de vedere uh, și eu cred că am putea urgenta și uh, legislația legată de alimentele noi în baza unui asemenea punct de vedere. În ce privește Organizația Mondială a Comerțului, cu siguranță că nu va fi simplu să apărăm punctul nostru de vedere că ne dorim o interdicție generalizată a uh, clonării animalelor pentru producția de carne. Dar, având în vedere și rezervele pe care le are populația, cred că în proiectul de raport se vorbește despre public morality, am putea impune, de fapt, cel puțin la nivelul european, ideea că protecția animalelor trebuie să fie un principiu și la nivelul Organizației Mondiale a Comerțului. Ar merita să acționăm în acest sens, ar fi important și pentru um, sectorul zootehnic din lumea întreagă. Pilar Ayuso a spus că susține un punct de vedere personal. Ceea ce vă spun eu însă se bazează pe două voturi pe care le-am avut în cadrul partidelor populare și am discutat încă o dată și cu colegii din Comisia pentru Agricultură. Trebuie să uh, stabilim definitiv poziția PPE, dar cred că vom sprijini punctul de vedere al Caticăi Liotar. Important este acum ca la comisie să demareze activitatea în acest sens. Eu cred că întreaga problematică a regulamentului privind alimentele noi ar putea fi rezolvată în puține zile dacă la Comisie se va lucra susținut și ne va face o propunere legislativă. Până unde se va insista în detaliu în ce chestiune anume, Urmează să vedem. Dar și Consiliul de Ministri cu mare majoritate, 23 de state din 27, au cerut o propunere separată și cred că a fost un semnal clar către Comisie. Comisia trebuie să-și asume responsabilitatea în acest sens și să facă această propunere. Mulțumesc lui Peter Lize. Richard Zeber este următorul vorbitor. Să auzim poziția PPE și din uh, punctul de vedere al domniei sale. Domnule președinte, vedeți că PPE este un grup politic foarte democratic, există și opinii diferite, dar în această chestiune, în mare parte, sunt de acord cu Peter Lise. În ce privește clonarea animalelor, trebuie să ținem seama de aspectele etice privind protecția animalelor. Deci, în primul rând și abia în al doilea rând să luăm în considerare eventualele argumente economice. Deci, ă, eu sprijin ceea ce a spus Peter Lise. Eu cred că un alt subiect tematic important se referă la nanomateriale. Problemele științifice cred că aici sunt și mai mari decât în ce privește clonarea animalelor. Și Aici este nevoie ca cercetarea să avanseze pentru a uh, garanta o securitate uh, pentru uh, consumator. Pe termen lung trebuie să se acționeze pentru că nu are niciun rost să tragem concluzii pripite în baza unor studii efectuate în grabă. Interesul nostru este siguranța consumatorului. Un al treilea aspect. Este necesară, evident, o etichetare cât se poate de clară și oamenii au început să fie nesiguri în legătură cu ceea ce consumă. Trebuie, pe baza etichetării produselor, să îi ajutăm să facă o selecție conform propriilor așteptări și convingeri. Deci am, din acest punct de vedere, așteptări mari la adresa noii comisii care ne-a propus propuneri pe care le va face cât mai repede posibil, pentru că s-au strâns multe uh, așteptări în acest sens. Sper ca noua comisie să acționeze mai intens în această direcție. Mulțumesc! Oreste Rossi Mulțumesc, domnule președinte. Este un text deosebit de interesant pentru mai multe subiecte pe care le abordează. Sunt mai ales de acord cu poziția raportoare care nu este de acord cu introducerea pe piața a produselor din animale clonate sau din descendenții acestora. De asemenea, sunt de acord cu poziția dumneai în ce privește folosirea nanoelementelor și nanoparticulelor și, de asemenea, în ce privește produsele alimentare din țări terțe care trebuie controlate în mod adecvat. Dar aș adăuga și o altă preocupare și poate putem să obținem un răspuns imediat din partea raportoarei și din partea comisiei. Mă refer la amendamentul 29 din poziția comună a Consiliului. Se vorbește despre acele produse tradiționale din țări terțe. Se spune că introducerea lor pe piața europeană trebuie să fie uh, autorizată în urma unor controle um, adecvate și mă gândesc, de exemplu, la acele produse care sunt fabricate cu specii naturale protejate. De exemplu, acele produse cu carne din broască testoasă, care um, poate să fie gătită, mă gândesc și la alte animale, precum uh, tigrul uh, sau uh, mai știu eu ce alte specii, cum spuneam, protejate, care în țările respective sunt protejate în mod, uh, sunt folosite în mod absolut legal, reprezintă produse tradiționale, dar în țările noastre asemenea produse sunt interzise. Deci când am o asemenea formulare în poziția comună a Consiliului, am nevoie de clarificări, pentru că s-ar putea foarte bine ca aceste alimente să treacă cu bine testele și controlelor uh, agențiilor europene, dar, cum spuneam, ele pot să includă în lista ingredientelor produse provenind din specii rare sau specii protejate, fie că e vorba despre specii animale sau specii vegetale. Și un alt punct care ar trebui abordat este în amendamentul numărul 25 unde și aici am nevoie de o clarificare din partea comisiei. E, poate și o problemă de traducere, pentru că uneori din cauza traducerilor se pot crea neînțelegeri. În acest amendament se vorbește despre testarea pe animale. Eu sunt absolut de acord cu faptul că testarea pe animale vertebrate ar trebui să fie efectuată numai ca ultimă opțiune. Dar toți cei care știu câte ceva despre medicină știu că unele teste trebuie să fie efectuate pe animale, a căror organism răspunde în mod similar cu organismul uman, pentru că altfel ar trebui ca viitoare medicamente să fie testate pe oameni și acestea să aibă consecințe letale și nimeni nu-și dorește așa ceva. Ceea ce mă îngrijorează este atunci când se spune că uh, Prezentul regulament ar trebui să garanteze aducerea la minimum a acestor teste și să se evite testele duble. Dar eu nu înțeleg ce înseamnă testele duble. Înseamnă să eviți faptul că diferite laboratoare independente fac același test și atunci produc uh, suferințe inutile animalelor pentru că aceleași experiențe sunt făcute în mod repetat în locuri diferite și atunci evident că le trebuie evitate, ori se spune că nu se poate face dubla testare pe același animal, așa cum cel anumite ONG-uri de protecție animalelor. Dar în cazul acesta, atenție, în unele cazuri este absolut indispensabil să repete o experiență pe același individ, pe același animal. Și mă gândesc la noile sisteme de chimioterapie și de combaterea tumorilor, pentru că uh, atunci când testezi un medicament, o substanță activă, trebuie să vezi ce se întâmplă după prima administrare și apoi după a doua administrare sau chiar a treia, pentru că uneori, datorită efectului cumulat al prezenței acestei substanțe în organism, se poate vedea care sunt efectele nedorite. Deci, dacă noi vrem să interzicem asemenea teste repetate pe același animal, dacă vrem să interzicem acest tip de experiențe, nu o să putem să știm niciodată dacă acest medicament va, fol- va fi folosit pentru organismul uman, care va fi reacția organismului uman la a doua, a treia sau a patra administrare a acestei substanțe active pentru a combate cu tare sau cu tare tumoră. Deci trebuie să fim foarte atenți dacă vrem să interzicem. Pentru că cum spuneam, nu o să știm care va fi efectul în cazul unei recidive. Deci fiți foarte atenți când vreți să interziceți așa ceva. Și cer comisiei să îmi dea clarificări asupra acestui punct. Iată care erau pentru mine chestiunile cele mai delicate. Importul de produse tradiționale din țări terțe, ce acoperă această definiție de produse tradiționale și apoi cei cu testele duble, pentru că ar putea să aibă consecințe grave asupra sănătății umane. Vă mulțumesc! Ja, vielen Dank. Äh, da kriegen wir dann aus. Mulțumesc. Vom primi un răspuns din partea comisiei la diversele întrebări care au fost uh, puse aici în legătură cu carnea clonată. Vom avea, din acest punct de vedere, o propunere separată de reglementare, de asemenea experiențele pe animale, respectiv nanomaterialele. Aveți cuvântul. Oui, merci, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să răspund uh, diferitelor intervenții care au vorbit despre poziția uh, comisarului Dali. Vă reamintiți audiera care a avut loc aici înainte de uh, numirea colegiului de comisar și atunci comisarul a promis că comisia va înainta un raport Consiliului și Parlamentului European până la sfârșitul anului 2010, raport care va privi problema clonării. Sigur, că domnul comisar dorește să mențină această propunere. Am ajuns acum în faza de consultare. Membrii comisiei uh, dumneavoastră vor fi, bineînțeles, și ei implicați și um, ascultați de către comisar pe acest subiect. Vă spunem așadar că am ajuns în faza de consultare a diferitelor părți implicate. Comisia dumneavoastră sau o parte din membrii săi, plus ceilalți actori din lanțul alimentar, din mediul științific, vor fi și ei implicați pentru ca, până la sfârșitul primăverii, la în lunile iunie, începutul lunii iulie, să putem ajunge la o poziție pe care să o putem prezenta prin acest raport. Acum, nu s-a decis încă dacă acest raport va fi însoțit și de o propunere legislativă. Acesta va fi rezultatul lungilor consultări care vor avea loc în această perioadă, care începe acum, cum vă spuneam, și se va termina în luna iulie. Însă, acest raport va face un bilanț al situației animalelor cronate în Uniunea Europeană și, după cum știți, avem deja un număr uh, de astfel de animale, în principal bovine și cai, Însă numărul lor nu este important, este vorba despre animale cu înaltă valoare genetică sau animale de cursă, în cazul cailor. Nu, este vorba însă de animale care uh, au, care uh, vor intra în lanțul alimentar, cel puțin pentru un moment. Cunoașteți poziția comisiei și anume numai animalele clonate trebuie să fie considerate ca alimente noi și ă, Comisia nu este de acord cu poziția Consiliului care spune că alimentele noi includ nu numai animale clonate, ci și animale ă, din prima generație, și anume descendenții animalelor clonate. Comisia, spuneam, nu este de acord cu acest punct de vedere pentru că această primă generație rezultă dintr-o metodă de reproducere pe care am putea să o numim convențională, tradițională, fie că e vorba de inseminare artificială sau reproducere naturală. Poziția noastră a fost întotdeauna clară. Noi considerăm numai animalele clonate uh, ca fiind alimente noi și în acest caz trebuie să uh, treacă prin evaluarea științifică a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară. Acum, în cazul nanotehnologiilor, în proiectul de reglementare pe care îl discutați aici, există o definiție, bineînțeles, care rezultă din uh, versiunea din prima lectură. Ea nu exista în propunerea inițială a Comisiei din ianuarie 2008. Problema este că aceste tehnologii evoluează foarte rapid și Acum, în cadrul Comisiei, împreună cu mai multe direcții generale implicate, mediu, cercetare, întreprindere, etc. E bine, împreună deci cu aceste direcții facem o solicitare către comitetele științifice pentru a finaliza o definiție globală și generală a nanotehnologiilor care să fie cât mai simplă și să fie cât mai aplicabilă, enforceable, adică să poată să fie controlată de către autoritățile statelor membre, atât în cazul în care sunt introduse pe piață nanotehnologii uh, sub formă de alimente, dar și în cazurile uh, de import de produse alimentare din țări terțe. Această definiție trebuie să fie însoțită și de niște mijloace de control, pentru că dacă avem o simplă definiție juridică, dar nu avem instrumente de laborator care să permită controlul acestei definiții, atunci ea va fi, uh, ea nu va avea niciun impact asupra controlului și nu ne dorim acest lucru. Ne dorim să avem o definiție care să poată să fie verificată cât mai ușor de către autoritățile de control în vederea interzicerii uh, introducerii pe piața unor produse alimentare care sunt rezultate uh, din nanotehnologii, dar nu sunt declarate în acest sens. Și de aici toată problema etichetării și a informării consumatorilor. Uh, știți că produsele Uh, de tip, uh, rezultate din nanotehnologii sunt uh, supuse unei obligații de etichetare specifică atunci când se utilizează un produs cosmetic care conține nanomateriale. Acest lucru trebuie să fie indicat în lista de ingrediente și uh, s-a deschis același gen de dezbatere și pentru produsele alimentare cu condiția ca acest proces se poate să fie controlat și verificat de către autoritățile competente, și anume autoritățile de control din statele membre. Și pentru a răspunde mai concret la intervențiile domnului Rossi, care a vorbat despre mm, carnea de broască testoasă din Hong Kong. Ei bine, este evident că atunci când uh, țările terțe doresc să exporte produse alimentare care rezultă de la animale protejate prin Convenția CITES, Convenția de la Washington, care protejează speciile pe cale de dispariție. Ei bine, deci în aceste cazuri, produsele animale care provin de la aceste animale protejate nu pot fi comercializate. Sunt excluse complet. Nu se va putea consuma carne de broască țesoasă dacă această broască țesoasă face parte dintr-una din anexele Convenției CITES și nici nu va intra în evaluarea EFSA și nici nu va intra în procesul de evaluare privind alimentele noi. Dacă e vorba de o specie protejată, care face parte dintr-una din anexele acestei convenții, atunci uh, carnea, ouăle, etc., chiar mustățile tigrilor nu pot să intre în consumul uman în Uniunea Europeană. Acest lucru este foarte clar. Pentru noi nu rămâne loc de discuție. În planul experimentelor pe animale, acum, știți că Comisia a elaborat o întreagă serie de acte legislative bazate pe regula celor 3 R, replaced, restricted și refined în engleză, adică orice experiment pe animale trebuie să fie înlocuit încetul cu încetul cu metode alternative care să nu uh, uh, utilizeze animale vii, chiar dacă e vorba de șoareci sau de șobolani, fără să mai vorbim despre maimuțe sau câini. Ei bine, când se utilizează aceste metode alternative, care există și, deci când există, îmi scuze, aceste metode alternative și care dau rezultate echivalente metodelor care utilizează animale vii. Este vorba despre un program față de care Comisia s-a angajat în mod ferm și Există foarte multe inițiative legislative pentru eliminarea acestor experimente pe animale. Una din ultimele în acest sens se referă la uh, uh, utilizarea șoarecilor pentru testarea salubrității uh, scoicilor, stridiilor sau scoicilor atunci când sunt contaminate în mediul marin și în acest caz testele care utilizau șoareci vor fi înlocuite prin metode chimice. Sigur că susținem aceste amendamente care Uh, propun reducerea experimentelor pe animale, pentru că aceste aspecte intră într-un program care există deja de mai mulți ani și care vizează limitarea utilizării animalelor în experimente. Iată, domnule președinte, ceea ce poate să spună Comisia pentru moment. Mulțumesc! Danke, Herr Mulțumesc, domnului director, pentru aceste răspunsuri. Liberalii încă nu au vorbit pentru că talisul de la Paris a venit mai târziu în dimineața aceasta, dar poate că doriți să adăugați ceva. Iar după aceea voi da cuvântul raportoarei. Ia și domnul Schnellhardt, bineînțeles. Bun. Mulțumesc, domnule președinte, pentru bunăvoință. Susțin raportul excelent al doamnei Liotard. Ne-am întâlnit de câteva ori pentru a discuta toate aceste probleme. În legătură cu nanotehnologia, din păcate, nanomaterialele sunt deja prezente în diverse produse. Da, sigur, va fi nevoie de o aprobare prealabilă și de o etichetare corespunzătoare. O serie întreagă de studii recente vorbesc despre riscurile pe care anumite nanomateriale le conțin. Nanocarbonul a fost comparat cu uh, nanofibrele care există deja în, și poluează mediul înconjurător. Nu putem decât să regretăm că la nivelul Consiliului nu se ține seama de aceste riscuri. Va fi absolut necesar dacă dorim ca cetățenii europeni să ne susțină în demersurile noastre. În ce privește clonarea? Există acel grup european etic. Nu are e, nici un rost să clonăm animale, e, iar e, cu atât mai mult, cred că din punct de vedere juridic, trebuie să punem în picioare un mecanism de autorizare în ce privește uh, folosirea animalelor clonate, ținând seama de toate aspectele clonării. Iar în final, domnule președinte, voi spune că trebuie să uh, apărăm uh, pluralismul în expertiză va trebui să uh, avem o abordare oportună, dar serioasă. Trebuie să existe transparență, trebuie ca toate expertizele sanitare să fie publice, trebuie să fim deschiși de asemenea vis-a-vis -vis de toate studiile științifice, trebuie să existe metode de evaluare transparente și, uh, indiferent că opiniile vor fi minoritare sau majoritare, trebuie să existe o dezbatere inteligentă. Trebuie ca expertiza să fie pluralistă, pluridisciplinară, trebuie să colaborăm cu toate statele membre, să ținem seama de toate obiecțiile. Agenția Europeană pentru Mediu va trebui să, de asemenea, să se poată pronunța în legătură cu tot ceea ce ar putea să aibă efect asupra mediului. Nu doar EFSA uh, trebuie să fie cea care se pronunțe și să ținem seama și de toate considerentele etice. Mulțumesc, domnule doctor Schnellhardt. Mulțumesc, domnule președinte. Câteva scurte observații în legătură cu animalele clonate. Susțin punctul de vedere al lui Peter Lise. Cred că ar trebui să avem o directivă, în orice caz un act legislativ separat, iar toate problemele care țin de protecția animalelor trebuie să fie avute în vedere, să nu facem niciun pas înapoi de la poziția pe care până acum am ocupat-o. Iar dacă cerem o legislație specifică pentru aceste produse, trebuie să ținem seama și de faptul că în legătură cu alte produse există o legislație specifică, de pildă în legătură cu produsele modificate genetice. Iar formulări ca în amendamentul 82, eh, care eh, cer etichetarea alimentelor care eh, conțin alimente provenind din carnea din animale care au fost hrănite cu produse modificate genetice Uh, trebuie să uh, ne gândim că există deja o legislație specifică în acest domeniu. În legătură cu nanotehnologia, cred că este o tehnologie foarte importantă care deschide multe posibilități. Și v-aș ruga foarte mult ca să nu uh, avem discuții marcate de panică vis-a-vis -vis de această tehnologie care are deschide mari șanse omenirii. Bineînțeles că trebuie să avem uh, în vedere rezultatele unor studii, dar de pe acum să ne speriem că aceste produse ar fi periculoase este decât vorba despre produse la care s-a modificat mărimea moleculelor, deci care pot fi asimilate mai ușor de către organismul uman. De ce atâta panică? Mulțumesc. Comisia dorește să mai intervină o dată? Vă rog. Oui, un grand merci, monsieur. Da. Vă mulțumesc, domnule președinte, că am dat din nou cuvântul. Doream să completez uh, intervenția doamnei Lepage despre nanotehnologii, care sunt prezente deja în numeroase produse, cum am menționat și dumneavoastră. E adevărat că produsele care conțin nanoelemente sunt recente, există un adevărat dinamism industrial în acest sector și știm, de exemplu, că acum toate cauciucurile de mașină conțin nanoelemente. Dar, din informațiile pe care ne le-au furnizat autoritățile naționale din cele 27 de state membre și care provin de la reprezentanții industriilor agroalimentare și din partea Asociației Europene a Consumatorilor, deci, cum spuneam, în alimente nu există încă asemenea nanoelemente. Acest lucru nu este la fel în alte țări terțe sau în Statele Unite ale Americii, dar, din punctul nostru de vedere, chiar dacă încă nu există o definiție în fostul regulament, aceste nanoelemente, atunci când fac parte dintr-un aliment și îi modifică în mod uh, substanțială uh, conținutul, trebuie să fie evaluate de către uh, EFSA și deocamdată nicio cerere nu a fost trimisă către această agenție pentru a evalua un aliment care să conțină nanoelemente. Există niște produse alimentare care au fost oprite la frontieră, alimente provenind din țări terțe și care conțineau nanoelemente și care au fost trimise înapoi în țele lor de origine. Nu putem să controlăm totul, evident, nu suntem omniscienți, dar suntem totuși siguri de faptul că pe piața comunitară nu există asemenea alimente. Iată precizările pe care doream să le aduc în atenția doamnei Lepaj. Vă mulțumesc. Ja, in der Tat, als der Ausschuss... Într-adevăr, în noiembrie la Washington am aflat că nanotehnologia în Statele Unite este privită ca fiind o tehnologie a viitorului care este susținută prin uh, mari eforturi financiare. Noi în Europa vrem să știm exact dacă aceste evoluții uh, comportă riscuri sau nu și, bineînțeles, că ne interesează rezultatul analizelor științifice pe care le face Comisia. Doamna Liotar, poziția dumneavoastră în final. Da, dank u wel. Ik wil eh, in eerste instantie... Mulțumesc. Voiam să mulțumesc tuturor persoanelor care au luat cuvântul astăzi, precum și celorlalți colegi care au intervenit în această dezbatere și aș dori de asemenea să vă mulțumesc pentru excelentul spirit de cooperare care a guvernat uh, lucrările noastre împreună încă din prima lectură uh, și am văzut și astăzi în mod clar că Parlamentul are o viziune destul de unanimă pe această temă și cred că într-o mare măsură se sprijină decizia din 2008. Sunt foarte mulțumită, cred că este o bază solidă pentru negocierile cu Consiliul și cu Comisia. Și sper că voi putea să contez pe sprijinul dumneavoastră în continuare. Cred că este important să terminăm cu um, acest um, acest document cât mai rapid. Nanotehnologiile sunt în plină creștere și uh, auzim de asemenea că uh, se preconizează o soluție și pentru clonare. Noile tehnologii în cazul produselor alimentare mm, sunt un element important al viitorului și uh, Comisia ne spunea că pentru moment nu există astfel de produse uh, pe piață, produse care să utilizeze elemente de tip nanotehnologii. Uh, dacă așa este, atunci uh, sigur că sunt mulțumită. Am totuși niște dubii, dar uh, dacă așa este, atunci trebuie să ne asigurăm că aspectele de siguranță sunt luate în considerare și consumatorii sunt protejați față de excese. Și de asemenea sper că foarte rapid um, vom ajunge la un acord. Totuși, aș dori să atrag atenția Comisiei asupra rolului cheie pe care îl joacă în acest sens. Parlamentul, în marea sa majoritate, a spus că dorește o reglementare specifică pentru clonarea animalelor și pentru introducerea sau neintroducerea pe piață a acestui tip de produse. Insist pe această eventuală neintroducere pe piață a produselor. Deci, dacă se solicită o reglementare specifică în acest sens, atunci trebuie să aibă loc și o dezbatere în rândurile opiniei publice și deja mai multe state membre au arătat că doresc să uh, existe această reglementare specifică privind clonarea și speră că nu se vor înregistra lacune în legislație și astfel vor fi și consecințe pentru um, alimentele noi. Insist așadar, mă adresez Comisiei și o invit să ne aducă cât mai repede niște propuneri uh, privind clonarea animalelor și de asemenea sper că și pentru nanotehnologii vom putea înregistra progrese în termen legislativ am ascultat uh, explicațiile privind uh, uh, experimentele pe animale și, prote- și speciile animale protejate. Cred că și aici sunt aspecte de clarificat și sper că vom putea finaliza acest raport în luna iulie. Mulțumesc! Ja, danke Mulțumesc, raportoare. Comisia noastră cunoaște problematica. Există și multe puncte de vedere convergențe, după cum am putut constata. Ne dorim uh, o asemenea uh, uh, directivă care este importantă pentru consumatori. 13 aprilie la prânz este termenul limită de depunere a amendamentelor. În mai vom vota în comisie și la mijlocul lui iunie în Parlament, în plenară. Deci, acestea ar fi termenele pentru acest subiect. Noi am reușit să fim foarte eficienți. Comisarul vine abia la ora 11. Putem face o pauză de o jumătate de oră și vă rog să fiți înapoi în sală la ora 11. Întrerupem aici ședința. Mulțumesc. Yes.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

So, liebe Kolleginnen und Kollegen, willkommen zurück im Stimate colegi, stimați colegi, bun venit înapoi în comisie pentru punctul 13 al ordinii de zi. Dezbatere cu comisarul pentru mediul înconjurător, Ianeș Potoșnic, căruia îi spun bun venit. Ne amintim încă audierea dinainte de confirmarea comisiei de către Parlament și dați-mi voi să salut și pe directorul general, Carl Faltenberg, pe care îl cunoaștem foarte bine în urma dezbaterii pe probleme climatice din uh, perioada dinainte de Copenhaga. Domnule comisar Potocnic, bun venit în Comisia pentru Mediu. Am avut uh, câteva subiecte la audiere, uh, iar acum au trecut câteva luni de atunci, ne interesează programul dumneavoastră pentru perioada următoare, pentru perioada uh, legislativă aflată în fața noastră și uh, ne dorim să avem și un schimb de opinii legătură cu subiecte importante privind uh, protecția mediului. Vă dau cuvântul pentru prezentarea dumneavoastră, vă rog. Thank you, President. Uh, good day to everybody, honorable. Mulțumesc. Domnule președinte, bună ziua, doamnelor și domnilor. Aș dori să vă mulțumesc pentru această ocazie de a veni astăzi în fața dumneavoastră, așa cum spunea mai devreme Joe. Au trecut numai câteva săptămâni de la audiere și pot să vă mulțumesc acum pentru încrederea pe care mi-ați arătat-o. S-au făcut progrese pe niște aspecte destul de importante, cum, e, cum ar fi RICI și uh, comercializarea um, speciilor um, uh, aflate în pericol. Și aș dori să profit de această ocazie ca să vă împărtășesc viziunea în ceea ce privește dezvoltarea politicii privind mediul. După cum vă imaginați, am investit foarte multă energie în în um, asigurarea succesului strategiei uh, de la Lisabona bazată pe um, creștere economică și pe crearea de locuri de muncă. Strategia um, Europa 2020 integrează aceste principii în politica economică, recunoscând că creșterea și locurile de muncă sunt aspectele cheie pe care le doresc europenii. Și iată Astăzi se vorbește foarte mult despre dezvoltarea durabilă și uh, se pune întrebarea dacă accentul trebuie să cadă pe creștere sau nu și Aici este vorba despre responsabilitate. Într-un moment în care există un uh, procent, un, o rată de șomaj foarte mare, nu se pune accentul pe uh, creștere și în același timp uh, ar fi o dovadă de lipsă de responsabilitate dacă nu ne-am uh, întrebat ce fel de creștere dorim și ce fel de locuri de muncă dorim. Și de aceea cred că strategia Europa 2020 pune aceste întrebări în cadrul necesar. De asemenea, populația mondială ne va atinge 9 uh, miliarde de persoane până în 2050, ceea ce înseamnă o utilizare mm, enormă a resurselor disponibile. Și nu avem de ales, trebuie neapărat să ne schimbăm modul de producție pentru a asigura aceste resurse pentru viitoarele generații. Iată o schimbare importantă uh, la care mă bucur să particip și um, trebuie să punem accentul pe politicile care vor contribui la reducerea impactului asupra mediului. Care sunt proiectele mele în calitate de comisar uh, în următorii ani? Poate că vă aduceți aminte de prioritățile mele cheie, e vorba de mai multă eficiență a resurselor, e vorba despre protejarea ecosistemelor și a biodiversității și implementarea în mod uh, eficient a legislației specifice. Pentru a um, obține aceste rezultate am avut o abordare de tip foaie de parcurs um, cu obiective pentru 2010 și uh, 2011. Permiteți-mi să vi le prezint. În primul rând, planurile noastre pentru 2010. Creșterea este centrală, este un aspect central în strategia Europa 2020, dar aceasta nu va avea loc dacă nu avem grijă de um, activele noastre naturale. Biodiversitatea ne aduce apă potabilă, um, uh, cherestea, resurse pentru industria lemnului și pentru industria de recre- pentru sectorul de recreere. Dacă nu ne gestionăm ecosistemele, vom pierde aceste resurse și uh, ne va costa foarte mult timp și bani pentru a le înlocui prin soluții artificiale. În ciuda eforturilor noastre, biodiversitatea continuă să se degradeze, uh, schimbările climatice, um, uh, schimbările aduse de dezvoltarea urbană duc la degradarea ecosistemelor naturale. Comunicarea Comisiei și adoptarea de către Consiliul European a obiectivelor noastre ambițioase pentru 2020 um, a fost un proces semnificativ. Trebuie să răspundem acestor provocări și să ne pregătim pentru negocierile internaționale care vor avea loc în acest an și în care trebuie să arătăm și să, să, să, să, să capitalizăm cât mai mult progresele care s-au realizat. Și îmi voi consacra eforturile pentru a asigura implementarea unei strategii privind biodiversitatea care să fie cât mai ambițioasă, dar și cât mai fezabilă. Uh, această strategie face parte din programul de lucru pe acest an. O strategie de succes în acest sens va depinde și de reflectarea sa în alte inițiative ale Uniunii Europene și de integrarea sa în, în politicile cheie. De asemenea, finanțările adecvate trebuie să fie disponibile și trebuie să contribuim tot, cu toții pentru a ne asigura de succesul ei în următoarele luni și numai prin protecția și uh, simpla protecția capitalului nostru natural nu este suficientă. Avem nevoie de o viziune mai uh, largă. Trebuie să implicăm aici sectorul inovațiilor care să contribuie la uh, activitățile și eforturile noastre uh, în domeniul biodiversității. Eco Industria este unul din sectoarele cele mai dinamice din Uniunea Europeană care creează locuri de muncă și trebuie să um, punem accentul pe aceste eco-inovații Uh, inclusiv în noile sectoare ale serviciilor. Trebuie să dezvoltăm tehnologiile vești, tehnologiile ecologice în slujba inovației, uh, să dăm exemplul um, deșeurilor care au o valoare din ce în ce mai mare în prezent. Avem nevoie de noi tehnologii pentru eliminarea, reciclarea, stocarea um, deșeurilor. Avem nevoie de industrii curate, uh, între ghilimele, nu numai industrii care să curețe, între ghilimele, mediul. De aceea, inițiativele noastre susțin dezvoltarea um, tehnologiilor verzi, ecologice, dezvoltarea de noi modele de afaceri și de industrii inverse trebuie create piețe pentru ecoinovații, trebuie susținute rețelele care le utilizează și trebuie să utilizăm politica privind mediul pentru a încuraja aceste ecoinovații. Și în colaborare cu dr. Mayer Kramer, secretar de stat pentru cercetare și dezvoltare în guvernul german și în prezent consilier personal pe problemele de energie și eco-inovații uh, și probabil și pe tema eficienței resurselor. Împreună cu acești experți, așadar, vom analiza problema ecoinovațiilor. Anul viitor ne dorim să elaborăm planuri concrete pentru ca economia europeană să, fie, să utilizeze în mod eficient resursele. Eficiența resurselor este un element care lipsește din, de pe agenda de la Lisabona și este unul din elementele cheie care a fost propus în cadrul strategiei Europa 2020 eficiența resurselor este necesară și logică uh, și este legată de creștere, competitivitate și productivitate. În acest grafic pe care din păcate nu-l veți putea vedea, avem aici productivitatea resurselor și creșterea și competitivitatea aici pe cealaltă parte. Deci țările care utilizează resursele mai, în mod mai eficient sunt mai competitive. Al doilea argument este că Europa depinde din ce în ce mai mult de importul de resurse și um, concurența crește în acest sens, ceea ce uh, ne duce într-o situație de dezavantaj din punct de vedere strategic. Și producția și produ- Trebuie de asemenea să ne concentrăm pe modurile de utilizare a tehnologiilor care au un consum redus, de, care au emisii reduse de dioxid de carbon și care sunt eficiente din punct de vedere al costurilor. Poziționarea noastră geostrategică viitoare este de asemenea importantă în acest sens și, în final, acest lucru pare logic în momente în care e nevoie să strângem curaua între ghilimele și să reducem bugetele. Um, e nevoie de o revoluție a bunului simț, de găsirea unui mod de producție într-un mm, mod mai sustenabil, mai durabil. E nevoie de o re de o re revoluție care să fie abazată pe regândirea uh, modurilor de lucru, pe reciclare și pe inovare. Toate resursele naturale, lemn, uh, apă, uh, aduc o contradicție globală. Pe de o parte, ele asigură bunăstarea noastră și pe de altă parte sunt utilizate într-un mod nedurabil. Pentru a preveni acest lucru, politicile noastre trebuie să creeze condițiile economice care să stimuleze reducerea uh, uh, cererii față de aceste resurse naturale. De ce sunt atât de importante condițiile economice? Dacă ne ducem cu puține decenii în, în urmă, când ne aflam în, într-o criză energetică, prețurile erau foarte, înalt, foarte mari în acel um, moment, ceea ce a dus la investiții importante în cercetare și dezvoltare. Apoi, prețurile au scăzut și am trăit 3-4 decenii de iluzie de durabilitate și acea iluzie a dispărut acum, dar uh, astăzi ne confruntăm cu probleme uh, pe care trebuie să le rezolvăm, problema schimbărilor climatice și toate realitățile din jurul acestei, uh, acestei probleme. Cred că aceste mesaje sunt extrem de importante pentru că începem întotdeauna de la bază, de la baza informațiilor care sunt transmise în sistem și există multe instrumente de protecție a mediului, dar um, eficiența resurselor este cu adevărat o temă transversală care trebuie să fie implicată în activitățile umane, dar și în politicile noastre și trebuie să fie integrată în uh, toate sectoarele economiei. De aceea, strategia Europa 2020 este locul potrivit pentru acest lucru. La nivel european voi lucra îndeaproape cu colegii mei, mai ales cu comisarii responsabili de um, energie, transport, um, cercetare și, uh, de asemenea, cei responsabili de politicile structurale la nivelul statelor membre trebuie să implementăm liniile directoare de integrare potrivite și mecanismele de implementare. Vestea cea bună este că nu începem de la zero. Uh, uh, avem deja inițiative foarte bune la nivel european um, politici de mm, dezvoltare durabilă a industriei, de utilizare eficientă a resurselor și multe state membre au uh, și exemple de, multe state membre au și exemple de bune practici. Și aș vrea să strâng uh, sprijinul, sprijin, să, să, să colectez sprijin pentru un proiect global care să permită un consum mai durabil ajustarea prețurilor în așa fel încât să, ex, să exprime valoarea reală a resurselor și um, să permită creșterea tehnologiilor verzi uh, și prezența lor mai importantă în cadrul achizițiilor publice, explorarea potențialului uh, deșeurilor și a politicilor de reciclare în vederea protejării resurselor naturale. Singura resursă care este, sper, în capacitate nelimitată uh, este cea a creierelor noastre pe care sper că o vom utiliza în mod nelimitat uh, în aceste eforturi. În 2011 se va uh, proceda la, se va trece la evaluarea planurilor de din domeniul mediului, uh, precum și uh, a rapoartelor uh, diferitelor instituții competente. Aceasta va fi baza pentru activitatea noastră din 2011 și uh, continuarea planului pe cele șapte aspecte cheie va, va, se va face tot pe această bază. Eforturile noastre se concretizează deja. Accentul va cădea în primul rând pe apă. Apa uh, este elementul cheie pentru biodiversitate, pentru uh, bunăstare și Um, intenționez să prezint un uh, plan de protecție a apei în uh, Uniunea Europeană care să permită o implementare eficientă a legislației specifice, uh, să permită economii ale resurselor de apă și vom analiza modul în care politicile specifice au contribuit la obținerea rezultatelor în acest sens până în 2015. Trebuie să ne asigurăm că uh, actele legislative adoptate în ultimii ani privind aerul, deșeurile, substanțele chimice uh, sunt implementate în mod real și eficient și um, că, conform strategiei Europa 2020, se sprijină inovația avem foarte multe lucruri de făcut în acest sens și accentul uh, uh, aici va fi să evităm încălcarea acestor acte legislative, încurajarea conformității din partea statelor membre și nu voi ezita să uh, trec și la sancțiunile pentru neaplicare dacă este necesar. Și Există exemple în acest sens de, de sancțiunile juridice, de procese juridice legale care sunt declanșate în cazul încălcării uh, reglementărilor. Activitățile noastre vor fi completate și de eforturi în alte domenii, axate pe acțiunile care vizează o creștere ecologică, o creștere verde, durabilă. Iată câteva exemple în acest an uh, mă voi concentra pe legislația privind apa potabilă, um, combustibilii lichizi, precum uh, strategiile privind substanțele periculoase ca mercurul. În viitor voi lucra la revizuirea listei de substanțe prioritare în cadrul uh, sistemului Natura 2000 și voi avea nevoie de sprijinul dumneavoastră în ceea ce privește regândirea politicii comune de agricultură, politicii comune de pescuit și pentru modul în care ne putem determina cât mai bine interesele în ceea ce privește următoarea perspectivă financiară. Există și mai multe dosare legislative în curs și uh, aștept uh, cu nerăbdare să lucrăm împreună cu dumneavoastră, cu Consiliul. Uh, trebuie să rezolvăm aceste dosare restante. Și progresele pe care le vom face în acest sens depind nu numai de propunerea noastră, ci și de modul în care Parlamentul și Consiliul le vor analiza. Avem strategia 2020, care este o strategie bună, după părerea mea, dar este clar că nu se va implementa singură și cred că este important să profităm de această ocazie și să o uh, punem în aplicare, în practică și în acest sens trebuie să lucrăm împreună și într-un mod cât mai activ să nu ne bazăm numai pe ceea ce este scris pe hârtie și sper că pot conta pe sprijinul dumneavoastră în toate aceste eforturi și uh, ușa biroului meu va fi întotdeauna deschisă membrilor acestei comisii. Vă mulțumesc! Ja, vielen Dank, äh, Kommissar Janusz Mulțumesc, domnule comisar Janusz Potocznik pentru acest această opinie, viziunea dumneavoastră în legătură cu eficientizarea resurselor europene. Este un pachet de idei, sugestii, măsuri pe care doriți să le luați. Și uh, în comisia noastră există un mare interes pentru acest domeniu. Avem 25 de înscrieri la cuvânt și pentru ca toți să poată să intervină, aș acorda fiecăruia maximum două minute. Richard uh, Zeber începe cu un bun exemplu, pentru că apa este unul din subiectele principale. Da. Domnul comisar a fost foarte convingător în audierea sa, dar uh, acum activitatea în noua direcție generală uh, s-a dovedit de asemenea că este foarte concretă. Eu am o întrebare concretă, domnule comisar. Acum suntem în momentul implementării directivei privind uh, apa și nu este vorba doar de uh, utilizarea um, energiei apei, deci hidroenergiei. Există uh, posibilitate de a uh, preciza prin anumite reglementări um, activitatea utilizării uh, în scop uh, economic a forței apei, astfel încât să nu existe mari diferențe de la o țară la alta. Dumneavoastră aveți foarte multe idei importante, dar nu v-ați referit deloc la intențiile dumneavoastră de a comunica Uh, legătură cu strategia pe care vă propuneți, pentru că uh, cetățenii sunt foarte interesați în uh, zilele noastre de toate demersurile privind protecția mediului înconjurător. Deci, cum doriți dumneavoastră să transmiteți mesajele legate de activitatea pe care vă propuneți? Un alt subiect pe care ne-ar interesa să-l abordați este legat de organismele modificate genetic. Pentru că, într-un fel, ă, domeniul dumneavoastră de activitate ă, este legat și de tot ceea ce ă, ține de OMG-uri. Dar mă opresc aici pentru a respecta cele două minute. Linda McGavin. Yes, Commissioner, thank you. Thank you. Vă mulțumesc, domnule comisar. Aveți dreptate, trebuie să vă concentrați asupra coerenței politicilor și ați vorbit despre energie. Ce s-a întâmplat în anii 70, când am vrut să economisim energie și apoi am vorbit despre liberalizarea energiei uh, pentru a avea uh, energie la prețuri uh, mici Drept urmare, o risipim. De exemplu, avem aer condiționat în această sală când nu avem nevoie de el. Nu e nici foarte cald, nici foarte frig și așa mai departe. Deci acum ne răscândim și vrem să interzicem lucruri pe care le-am hotărât în urmă cu 25-30 de ani. Ați vorbit despre politica agricolă comună, despre politica comună de pescuit, despre modificările care trebuie aduse la aceste politici pentru a ne îndeplini obiectivele cheie. Ați vorbit despre trei mari domenii. Dar însă n-am înțeles concret de la dumneavoastră care sunt inițiativele prioritare despre um, strategia cu, cu referire la biodiversitate. Ce veți face concret în, nu e suficient să spui că este foarte importantă, la fel ca și toate, cea, toate celelalte strategii. Spuneți-ne concret ce aveți de gând să faceți la nivel european. Apoi, vreau să știu dacă cercetarea de tip Indo-Air va uh, fi în continuare favorizată și finanțată de către comisie? Vă mulțumesc! Mulțumesc, Chris Davis, acum. Da, cred că ar fi mai corect să-i dați cuvântul domnului Gerbrandi. Îți mulțumesc, Chris și mulțumesc domnului comisar pentru această prezentare mai degrabă clară a priorităților dumnealui. Cred că are un program deosebit de ambițios. Ne-ați cerut ajutorul și cred că aveți nevoie de el, într-adevăr. Am fost foarte mulțumit să aud că ați început prin a vorbi despre biodiversitate. Și gândindu-mă la ce s-a întâmplat la conferința părților CITES de acum două săptămâni, unde, deși este un for unde ar trebui să fie protejată biodiversitatea, se pare că nu se mai întâmplă așa. Și un lucru și mai uimitor a fost că acolo Uniunea Europeană nu a avut absolut nicio influență asupra rezultatului final și vină o poartă uh, lacunele din organizarea noastră internă. Statele membre petreceau 5-6 ore pe zi pentru a se coordona între ele, uitând că mai existau alte 150 de țări semnatare ale acestei convenții care trebuiau implicate și convinse. Apoi, Uniunea Europeană a venit cu o poziție comună atât de târziu, mai ales dacă este să te gândești la lobbying-ul pe care l-a făcut ministrul uh, pentru pescuit din Japonia, care a vizitat o mulțime de țări pentru a le câștiga uh, uh, votul. Și atunci vreau să știu ce părere aveți dumneavoastră despre aceasta, despre această diplomație europeană. Apoi, mă întreb dacă ar fi bine să folosim și alte instrumente în afară de cele strict diplomatice sau argumentele științifice pentru a ne sprijini pozițiile. Mulțumesc, dau cuvântul doamnei Hasi. Vă mulțumesc foarte mult și mulțumesc domnului comisar că a venit să vorbească astăzi aici. Înainte de Paști am uh, avut o întâlnire cu domnul comisar Tajani și dumnealui a spus că existau trei mari linii de Uh, uh, de cooperare între dumneavoastră și uh, comisarul Tajani, mai ales în ce privește RICI, pentru a debloca situația. Este un lucru bun, dar atunci când intrăm în detalii ne dăm seama că ele nu sunt chiar așa de uh, uh, pozitive, pentru că uh, acordul dintre dumneavoastră și domnul comisar Tajani nu respectă cerințele comisiei noastre. Mai întâi, cu privire la aceste substanțe care sunt, uh, care prezintă un grad ridicat de risc și 106 substanțe vor fi adăugate la această listă de, cel, din, de 500 de substanțe deja uh, existente, ceea ce întreabă că în jur de 350 de substanțe încă nu au fost luate în considerare și nu au fost incluse în această listă. Dacă lucrurile merg în ritmul acesta, înseamnă că va fi nevoie de cel puțin 10 ani de zile înainte ca toate aceste substanțe cu grad ridicat de risc să fie evaluate și incluse în această listă a substanțelor interzise ceea ce este dăunător pentru gradul de informare al consumatorului. Și atunci, vreau să vă întreb de ce calendarul este atât de lung. Da, președintele taie microfonul oratoare. Da, dacă nu sunt prea multe întrebări, e mai simplu. Deci dau cuvântul domnului comisar. Da, înțeleg, dar uh, ar trebui să fac o minune ca să pot să fiu succint atunci când răspund. Pentru domnul Ziber, a avea o, o, o concurență pe de-a întregul respectată în ce privește apa, da, sunt absolut de acord. Deja ieri am discutat împreună cu directorul meu general despre această temă când am negociat um, intrarea Sloveniei la Uniunea Europeană, am uh, publicat un anunț în ziar în care invitam pe toți cei care doreau să uh, ia parte la negocieri să se facă cunoscuți. Și numai ONG-uri în domeniul agriculturii și al protecției mediului s-au manifestat la acest apel lansat de noi. Deci, este bine să popularizăm activitățile noastre. Săptămâna viitoare voi participa la o întrunire organizată la nivel uh, prezidențial în țara mea despre uh, dezafectarea fostelor uh, gropi de gunoi și depoluarea, curățarea acestor situri. Mi-ar plăcea să văd asemenea inițiative la nivel european. Și deci mi-ar plăcea să mergem în această direcție cum spuneam, și la nivel european. În ce privește organismele modificate genetic, primesc multe asemenea întrebări. Știți că s-a făcut transferul și potrivit competențelor comisiei din uh, tratatul de la Lisabona, s-a făcut, cum spuneam, acest transfer. Acum informațiile culese timp de mulți ani au putut să fie adunate, au putut să fie centralizate, putem să mai rediscutăm, dar știm că trebuie să fim capabili să răspundem la acele întrebări care sunt direct legate de uh, organismele modificate genetic și de mediu. Și eu voi participa la orice fel de dezbatere organizate la comisie pe această temă. Deci, ne vom reconstitui activitățile, nu la cea, același nivel, uh, cu aceeași anvergură ca și înainte, dar avem nevoie de persoane cu experiență în domeniu și care să poată să se ocupe în continuare de uh, organismele modificate genetic. Următoarea întrebare. Da, dacă citiți uh, discursul meu despre reforma politicii agricole comune, uh, veți avea câteva elemente de răspuns. Nu a fost opoziția comisiei, a fost propria mea inițiativă. Bineînțeles că am discutat întâi cu colegul meu Cioloș și dumnealui este de acord cu această logică. Dacă avem fermierii și apoi te gândești la uh, teritoriul european, când dai la o parte orașele și uh, proprietățile industriale, îți rămân terenurile agricole. Și fermierii trebuie să cultive aceste terenuri și chiar sunt plătiți pentru asta. Dar dacă ne pasă de uh, resursele de apă potabilă, de sănătatea solurilor și de uh, salvgardarea biodiversității, atunci trebuie să ne gândim că agricultura este și ea un serviciu de interes public și trebuie să-i plătim pe fermier pentru a-și desfășura activitatea așa cum trebuie sunt și cei care se opun existenței politicii agricole comună. Dar dacă reușim să ajungem la un numitor comun între partizani și oponenți, cred că vom avea o adevărată politică uh, uh, de viitor pentru agricultura europeană. Cam asta este esența mesajului meu. Strategia asupra uh, uh, păstrării biodiversității va fi publicată în cursul acestui an și ne dorim să nu fim din nou în, uh, între Ciocan și Nicovală și să ne întrebăm cu ce preț putem să salvăm, să păstrăm biodiversitatea. Am ținut un speech pe această temă recent, îl puteți găsi pe pagina mea web dar înainte de a anunța uh, inițiative concrete și activități concrete, vreau să mai pot să mă consult cu părțile implicate. Acum, în ce privește calitatea aerului, suntem de-abia într-o fază incipientă. Domnul Gerbrandi, ați fost la fața locului, ați fost martor ocular a ceea ce s-a întâmplat la Doha și cred că lecția cea mai bună pe care put, a fost un modul cel mai bun de a vedea un exemplu negativ al implementării tratatului de la Lisabona. Cum să nu implementăm acest tratat? Știți că există voturi secrete și noi până la urmă nu știm câte state membre au votat. Cel puțin au votat așa cum ne-am înțeles. Și ar fi bine ca această situație să se schimbe și să vorbim cu o singură voce. am pierdut timp prețios pe care am fi putut să-l folosim pentru activitate de lobbying diplomatic, deci l-am pierdut în discuții interne. Știți că împreună cu doamna Damianache am avut nevoie de o singură zi pentru a ajunge la o hotărâre. Și știam că va fi nevoie de uh, timp pentru transpunerea acestei decizii, dar statele membre au avut nevoie de două sau trei reuniuni ale coreperului înainte de a ajunge la o poziție comună. Și în timp ce se derulau toate aceste întâlniri, țările partenere care erau împotriva poziției noastre, că vorba despre Japonia sau China, se ocupau cu uh, lobbying pe lângă celelalte țări Uh, semnatarele CITES, deci nu așa trebuie să procedăm. Și știți că uneori avea, am fi avut nevoie să putem să uh, contactăm într-un timp foarte scurt reprezentanții cutării sau cutării stat membru, dar noi nu aveam mandat să facem așa ceva. Dacă am fi avut mandatul să o facem, poate că am fi avut câștig de cauză asupra anumitor uh, propuneri pentru că degeaba ajungem la un numitor comun la nivel intern dacă eșuăm pe plan internațional. Deci, e deosebit de important pentru a fi eficient să avem această combinare de instrumente interne și de politică externă. Și acum știți că totul se află între mâinile um, Organizație pentru Protecția Speciilor de Ton din Oceanul Atlantic și cred că doamna Damianache a înțeles foarte bine uh, care este problema și știe ce are de făcut uh, la următoarea întâlnire a ICCAT. Acum, în ce privește RICI, E ușor să vezi paharul pe jumătate prins sau pe jumătate gol. Dar dacă pot să te declar mulțumit de faptul că au trecut trei ani de zile și nu s-a întâmplat mai nimic, m-ar mira. Eu vreau să facem progrese în implementarea directivei RIGI. Și am discutat cu vicepreședintele Tajani și cred că înțelegerea noastră este benefică pentru protecția mediului înconjurător. Mai întâi, am ajuns la un acord în ce privește uh, neamânarea primului termen limită, care este uh, noiembrie 2010. Apoi s-a spus că toate informațiile disponibile asupra acestor substanțe cu grad ridicat de risc vor trebui să fie furnizate de industrie, dar în același timp noi trebuie să permitem uh, um, industriei, sectorului industrial să respecte prevederile din directivă. Cu alte cuvinte, uh, acum nu mai ține de comitologie, nu se mai află în mâinile comisiei uh, toată această procedură, ci în mâinile industriei. Deci trebuie ca lucrurile să se desfășoare imediat. Și e vorba despre ceva care nu s-a modificat în ultimii doi ani de zile. Apoi, în ce privește substanțele chimice, sunt și eu de acord cu dumneavoastră că sunt mai mult de 500, poate sunt și o mie de asemenea substanțe. Deocamdată nu am ajuns la o înțelegere în ce privește cifra exactă. Dar este clar că e vorba de mai multe substanțe decât cele care sunt acoperite de directivă. În trei ani am primit numai 29 de substanțe care se află pe lista substanțelor candidate. În acest ritm ne-a trebuit 43 de ani. Și atunci am discutat cu um, ECA, cu Agenția Europeană, pentru a întreba în ce ritm pot să lucreze, care este capacitatea lor maximă. Unii ar putea să spună că ar trebui să angajăm mai mult personal la această agenție europeană dar totuși ei există din anul 2007 și încă nu sunt operaționali. Au 320 de angajați, vor ajunge poate la 400 și noi uh, exercităm presiunea asupra lor ca să muncească într-un ritm mai rapid și să se definească o foaie de parcurs după ce se vor fi terminat uh, um, evaluările pentru aceste uh, 106 substanțe. Mai știm cum este scrisă legislația și uneori pot să interpretez într-un fel sau altul această legislație. Fac aici referire la diferitele alternative de evaluare. Deci, puteam ori să așteptăm pentru o interpretare cât mai clară a legislației, ori să începem imediat implementarea. Deci, pentru aspectul socioeconomic, simulăm substituirea, care până la urmă este același lucru, chiar dacă nu o numim substituire, substituție. Aceste decizii se află în, uh, publicate în jurnalul uh, um, oficial al Comisiei Europene, dar mai trebuie încă traduse în toate limbile oficiale înainte de a intra în vigoare. Îmi pare rău dacă mi-a depășit timpul alocat, dar cred că era important. foarte interesant, pentru că noi avem o delegație care se va deplasa la Helsinki mâine și poi mâine. Iar acum următorul vorbitor, Anders Pereno. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră. Iertați-mă, vă voi da cuvântul după aceea. Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește problematica forestieră, există o carte verde, dar eu cred că nu ne putem permite uh, să avem șapte de politici diferențiate în uh, domeniul forestier sau două politici diferite, una din țările nordice și alta din țările situate în sudul continentului. Aș vrea să știu dacă există o politic, posibilitatea de a avea o politică forestieră integrată pentru a proteja pădurile din Europa, pentru a le trata uh, unitar independent de particularitățile diverselor regiuni. Comisia Europeană dorește să impună o asemenea abordare integrată. Următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Sunt absolut de acord cu punctul dumneavoastră de vedere când doriți să extindeți uh, strategia în domeniul protecției uh, uh, mediului și este într-adevăr nevoie de o schimbare a paradigmei. Noi uh, uh, putem face, bineînțeles, uh, o politică a pașilor mici, dar eu cred că trebuie, mai ales în acest domeniu, să ne permitem și pași mai mari puteți uh, colabora din acest punct de vedere și cu colegii comisari. Europa are obiective ambițioase în ce privește reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Uh, iar dumneavoastră doriți uh, de, să stimulați, pe de altă parte, și înființarea de noi centrale termice care să funcționeze pe bază de lignit în țara mea, de pildă. Ei bine, dacă e nevoie de alte surse de energie, cum uh, încurajăm activitatea în acest domeniu. Dumneavoastră, anterior ați uh, deținut portofoliul uh, științei. E bine, cum explicăm cetățenilor care vor fi noile noastre viziuni ce putem face pentru a putea atinge un nou stadiu în acest domeniu al uh, surselor energetice. Putem să uh, uh, contăm pe surse alternative de energie pe viitor. Mulțumesc, Chris Davis. Mulțumesc, domnule președinte. Două aspecte. Am primit un răspuns la o întrebare în legătură cu directiva privind incinerarea deșeurilor este se poate de pozitivă. Reducerea emisiilor în cadrul acestor incineratoare se pare că uh, a fost uh, de 200%. E bine, eu cred că este o un foarte bun exemplu al modului în care o nouă legislație a Comisiei poate să devină eficientă. În al doilea rând, în ce privește RICI, Am avut planuri de acțiune, dar uh, nu știu care sunt rezultatele, care sunt prioritățile care au fost stabilite uh, și pe care să le fi stabilit împreună cu Agenția pentru uh, produsele chimice. Există demersuri care s-au luat în Marea Britanie, de pildă, pentru reducerea uh, produselor periculoase uh, în hrana uh, bebelușilor. Dar când este vorba despre substanțele chimice cu efecte endocrine nocive, nu știu exact care sunt rezultatele. Mulțumesc. Domnule comisar, cu puține minute în urmă, ați spus că avem nevoie de o industrie curată, nu de curățirea industriei. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. În cadrul audierii dumneavoastră am atins un subiect pe care aș dori să-l reiau acum. Este vorba despre o tehnologie din uh, domeniul carbonifer care lucrează cu cionide. Colegul Tremopulos și cu mine am avut o întrebare orală pe care v-am adresat-o și ne-a stat un răspuns mai formal. Nu doar noi, dar și alte grupuri politice, cel liberal, cel uh, socialist. Și uh, deputați din rândul PPE manifestă un interes mare pentru acest subiect. Dumneavoastră ați abordat subiectul încă în anteriorul dumneavoastră mandat și acum din nou. Întrebarea mea. Peste două săptămâni la Strasburg vom discuta acest subiect. Va exista o dezbatere. Dumneavoastră sprijiniți um, in, o interdicție de utilizare în uh, exploatările carbonifere ale cionidelor, cionizilor. Pardon. Eu uh, sprijin un asemenea demers, dar uh, dumneavoastră nu ar trebui să ne acordați doar răspunsuri formale, ar trebui să desfășurați un rol de pionierat în acest domeniu și să vă angajați pentru interdicție. Următoarea intervenție din partea domnului Arsenis. Mulțumesc, domnule comisar. Mă bucur că vă aflați în mijlocul nostru. Eficiența resurselor este foarte importantă pentru noi. Vorbim despre schimbări climatice. Bineînțeles că toți uh, așteptăm să existe o nouă demarare după eșecul de la Copenhaga. Noi uh, Știm că exploatările ilegale um, ale pădurilor duc la 20% din um, emisiile de bioxid de carbon. Dar uh, în Uniunea Europeană um, importurile ilegale de lemn încă nu sunt interzise. Mm, există în continuare uh, plasare de lemn uh, recoltat ilegal pe piața uh, europeană. Și acest lemn continuă să fie vândut consumatorilor europeni și nimeni nu a putut să stopeze fenomenul nu există în clipa de față în, în nici unul din statele membre uh, măsuri ferme care să împiedice comercializarea uh, lemnului exploatat, recoltat ilegal. Noi ne străduim să impunem asemenea interdicții. Oare costurile uh, ar fi pe care ar fi, le-ar implica o asemenea interdicție adică sunt atât de mari încât uh, Comisia se ferește să impună o asemenea interdicție. Domnul karl Hans Florenz. Bun venit, domnule comisar. Uh, s-au adresat până acum cuvinte de laudă și nu pot uh, decât să fiu de acord cu ele. Pe mine mă uh, îngrijorează modul în care reglementările europene sunt implementate. Dumneavoastră spuneați că vă propuneți uh, măsuri mai ferme din acest punct de vedere. E bine, uh, ce uh, vă propuneți concret, pentru că triplu E uh, a fost, din punctul nostru de vedere, o reușită, dar implementarea demersurilor s-a dovedit a fi uh, un eșec până acum. Mulțumesc, doamna Grostet. Mulțumesc. Am avut un eșec la Copenhaga. Dumneavoastră uh, ne-ați adus unele uh, răspunsuri în legătură cu uh, dezvoltare ecologică. E bine, poate că putem pune pe picioare un mecanism care să Uh, împiedice uh, proliferarea emisiilor de uh, dioxid de carbon. Care este poziția dumneavoastră. Noi așteptăm propuneri din partea președintelui Comisiei, domnul Barroso, privind consecințele reuniunii de la Copenhaga există o intenție din partea dumneavoastră de a stimula cooperarea uh, în favoarea unei dezvoltări ecologice, pentru că în contextul crizei economice grave și având în vedere și dezvoltarea uh, spectaculoasă a statelor asiatice, Uh, vreau să știu cum putem noi, uh, având în vedere eșecul de la Copenhaga, să uh, dezvoltăm politica industrială din Europa, făcând-o în același timp o politică verde. Cristina Guiteres. Mulțumesc, domnule președinte. Am o serie întreagă de întrebări Ceea ce ne-ați spus dumneavoastră, domnule comisar, ne-a plăcut mai ales în privința locurilor de muncă și dezvoltării economice. Mă rezum la două întrebări pe care doresc să vă, vi le adresez. Biodiversitatea este în interesul nostru. Aș vrea să știu uh, dacă dumneavoastră puteți să aduceți biodiversitatea și în contextul uh, surselor de apă și ale agriculturii. Păsările beau apă și știm că în multe regiuni uh, de pe planetă uh, animalele nu se înmulțesc decât în perioada ploioasă. E bine, vreau să știu din acest punct de vedere, care este părerea dumneavoastră despre sursele de apă? Iar în ce privește directiva care uh, apreciază impactul schimbărilor climatice asupra vieții noastre, uh, cei care administrează aceste uh, domenii sunt biologi, nu sunt politicieni. Uniunea Europeană are o bună legislație. Trebuie să uh, avem în vedere conceptul moștenirii biologice. Dar aici nu se vorbește despre protecția sistematică a moștenirii biologice. Ne preocupă poate mai mult restaurarea unor uh, clădiri uh, decât uh, moștenirea biologică. Mulțumesc, domnule președinte, domnul Eichhout. Suntem foarte bucuroși că uh, în repetate uh, rânduri ați vorbit despre intenția de a extinde agenda preocupărilor dumneavoastră. Noi vă vom susține în aceste demersuri de a a preocupărilor științifice, exploatarea um, agricolă, exploatarea uh, forestieră și alte domenii care țin de uh, utilizarea resurselor. Dar uh, asistăm la o creștere a exploatării um, care până la urmă uh, poate să ducă și la epuizarea resurselor. Iar dacă vrem să avem o politică eficace în acest domeniu, dumneavoastră trebuie să colaborați cu colegi din comisie, cu diverse grupuri. Va fi o sarcină destul de dificilă. Veți beneficia de sprijinul Parlamentului pentru că cu siguranță nu va fi ușor. Dar o chestiune concretă este, vorbim acum despre stabilitatea utilizării surselor bioenergetice. Uh, Ei bine, va fi aceasta o politică sustenabilă? Cum veți putea colabora uh, cu colegii dumneavoastră, cu domnul Oettinger, de pildă, uh, pentru a nu contribui în felul acesta la schimbări climatice? Mulțumesc! Dank u, voorzitter. Ik wil ook heel graag aanpikken op uw pleidooi. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Van eh, Bremt. Eh, sunt eh, de acord cu pledoria dumneavoastră în sprijinul utilizării eficiente a materiilor prime, a resurselor. Am o întrebare legată de deșeurile biologice, o dezbatere de actualitate și sunt puțin dezamăgită că nu v-ați exprimat încă destul de ferm pe această problemă. Așteptăm un mesaj puternic din partea dumneavoastră. Acest lucru este necesar. Acest mesaj uh, trebuie apoi să beneficieze de sprijinul Parlamentului și al Consiliului. Mm, mai, mulți, uh, mai multe persoane s-au exprimat, mai mulți președinți anterior s-au exprimat în favoarea unei directive privind uh, deșeurile biologice și mm, Conform anumitor persoane, administrația dumneavoastră nu sprijină această idee. Ați fi sau nu dispus să aveți o directivă pe această problemă? Și în directiva privind deșeurile e nevoie de o adaptare a mai multor articole. Iată care ar fi sensul uh, lucrărilor viitoare. Sunt uh, convinsă că acest lucru nu este suficient, domnule comisar. Sunt convinsă că uh, aceste lucruri trebuie rezolvate și în planul recuperării energiei, dar cred că trebuie o dezbatere clară pe uh, aceste deșeuri biologice. Și acest lucru este posibil dacă vom avea o directivă concretă, specifică pe această temă, care să nu se ocupe numai de reciclare, ci și de selecția acestor uh, biodeșeuri și de calitatea acestor biodeșeuri reciclate. Mm, și atunci întrebarea mea este foarte clară. Sunteți uh, în favoarea acestei directive specifice privind biodeșeurile? După cum vedeți, Ați primit foarte multe întrebări, veți răspunde la cele la care puteți, pentru că altfel nu vom reuși să ne încheiem discuția. Dar să nu vă temeți că e prea mult, că vi s-au pus prea multe întrebări. Răspundeți la ce, la ce veți putea. Domnul Tremopulos, am două întrebări. În primul rând, subiectul zgomotelor. Avem o directivă din 2002. Uh, statele membre trebuie să mm, aibă un proces de gestionare a poluării sonore, se face un raport uh, la fiecare cinci ani privind performanțele statelor membre uh, și privind planurile lor de acțiune în acest sens. Până la sfârșitul lui iulie 2009, Comisia ar fi trebuit să înainteze un raport privind implementarea acestei directive adresat Parlamentului și Consiliului și precum și o evaluare a necesităților pentru viitor în domeniul poluării sonore, zgomotelor. Raportul Consiliului este așteptat pentru sfârșitul lunii mai. Domnule comisar, puteți asigura comisia noastră că intenționați să uh, declanșați un proces de revizuire a acestor documente în ceea ce privește cerințele minime de protecție și plafoanele de expunere la zgomote. La zgomote. Comisia intenționează să abordeze uh, această problemă extrem de gravă a poluării sonori, sonore în domeniul transporturilor, construcțiilor, um, aviatic și în ceea ce privește implementarea condițiilor uh, de către statele membre, condițiilor de limitare a emisiilor. De, mai ales în ceea ce privește plafoanele maxime de emisii. Știm că aici există o problemă și vă rog să ne uh, spuneți uh, ce tip de propunere va fi prezentată în acest sens. Și această, acest lucru se regăsește în planul dumneavoastră de um, acțiune. Przepraszam. Przepraszam bardzo. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu. Ja mam pytanie dotyczące... Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare legată de rețeaua Natura 2000. N-ați făcut decât să menționați această rețea și trebuie să ne reamintim că am creat această rețea pentru a lua în considerare protecția mediului și dezvoltarea durabilă a comunităților care trăiesc într-un anumit loc. Cred că acest lucru este important. Rețeaua Natura 2000 este foarte importantă pentru noile state membre ale Uniunii Europene. În anumite cazuri, această rețea a complicat sau chiar a făcut imposibilă dezvoltarea economică a anumitor localități. De exemplu, nu se pot construi uh, drumuri, sisteme de canalizare și alte infrastructuri necesare. În acest context am două întrebări care sunt obiectivele dumneavoastră, prioritățile dumneavoastră în ceea ce privește gestionarea întregului sistem Natura 2000. Și a doua întrebare, cum ar trebui să arate cofinanțarea Uniunii în ceea ce privește această rețea? Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc, domnului comisar, pentru o prezentare foarte interesantă. Aș fi dorit să dezvoltați eh, ideea prețului produselor, fie că e vorba de echipamente, de um, alimente uh, și de legătura între preț și costul adevărat. Puteți să detaliați puțin uh, Ați vorbit despre sprijinul suplimentar pentru bunurile publice, dar nu trebuie să ne și recunoaștem uh, înfrângerea că nu am reușit să avem un sistem care, în care piața să reflectă costul adevărat al acestor produse. Împreună cu câțiva colegi vom participa la lucrările ECA și m-au interesat foarte mult uh, informația pe care le-ați dat legate de RICI. Ați spus că agenția abia începe să meargă acum, dar uh, este într-adevăr o etapă revoluționară pentru Europa din punct de vedere legislativ și suntem analizați de restul lumii care uh, va învăța ceva de la noi și mă bucur că avem și noi acest rol pedagogic față de ceilalți. Mulțumesc! Mulțumesc, Dani Jorgensen! Mulțumesc! Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră excelentă și pentru răspunsurile extrem de detaliate. Întrebarea mea se referă la directiva privind apa. Ați spus că verță ca terenul de activitate să fie cât mai egal, egalitar și avem politicieni care spun că celelalte țări nu și vor respecta termenele, atunci de ce noi să facem acest lucru? Și Aș dori să ne spuneți câteva cuvinte despre stadiul de implementare și despre eficiența acestui proces. Credeți că mai avem încă posibilitatea să ne îndeplinim rezultatele până în 2015 în ceea ce privește calitatea apei și nivelul la care dorim aceasta să fie în Europa. Mulțumesc! Doamna Crista Clas, mulțumesc, domnule comisar a spus că există și sarcini care se intersectează cu activitatea colegilor din comisie. Sigur că o politică durabilă uh, depinde de multe ori uh, de uh, colaborare. În ce privește regulamentul privind biocidele, noi solicităm acum o autorizare o, în utilizarea acestor produse în Europa. Eh, aceste produse vor figura pe o listă de substitute. Dar eh, cum vom putea avea garanția ca producătorii să rămână interesați de a furniza asemenea produse care apar pe lista biocidelor pentru că ele vor fi în continuare necesare. În al doilea rând, costurile sunt foarte ridicate. Comisia putea, va putea să revizuiască încă o dată aceste costuri. Iar în al doilea rând, agenția ESHA s-ar putea să obțină competențe și în ce privește biocidele și vom avea uh, forța necesară pentru a o putea uh, dota corespunzător astfel încât ea să își asume aceste responsabilități. Mulțumesc! Mulțumesc, doamne Clas. Domnul Vitorio Prodi. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule comisar. Mi-a plăcut foarte mult prezentarea dumneavoastră, mai ales în ce privește accentul pe care l-ați pus uh, asupra folosirii cât mai eficiente a resurselor. Și acest lucru a fost explicat într-o propoziție foarte simplă resursele naturale sunt limitate, așa cum și capacitatea pământului este limitată, capacitatea de a metaboliza, dacă este să spun așa, deșeurile noastre. Iată cele două principii de bază ale unei redemarări a civilizației noastre. Trebuie să fim conștienți de faptul că aceste două limite trebuie să ne oblige să ne schimbăm civilizația, nici mai mult, nici mai puțin. Nu este numai o chestiune de protecție a mediului, însă discuția politică, chiar și în comisia noastră, trebuie să se bazeze pe aceste lucruri simple. Mă mai gândesc și la alte lucruri, precum protecția solului, vă rog să reluați această temă și să aveți o abordare sistemică a chestiunii protecției solului în strânsă legătură cu schimbările climatice. Deoarece trebuie să ne dăm seama că și terenurile sunt niște bunuri comune, care trebuie gestionate în mod corespunzător. Deci, profit de faptul că uh, aveți această atitudine uh, de uh, ușă deschisă și am să vin să pot să discut cu dumneavoastră. Mulțumesc. A fost un arc uh, bogat de întrebări. Și se pare că există și alți vorbitori următor pe listă, Teodoros Hilakakis. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru această prezentare deosebit de interesantă. Ați vorbit mult despre eficientizarea folosirii resurselor și în legislația noastră există și acea regulă a poluatorului care plătește. La sfârșitul anului 2010 se uh, termină data de uh, validitate a celor uh, reglementări care permit subvenționarea producției de combustibil fosil și mai ales a cărbunelui. Și în acest, deocamdată, datorită acestor regulamente, poluatorul este plătit, este recompensat în loc să plătească pentru poluare. Veți continua acordarea acestor subvenții sau nu? Mulțumesc! Edith Estrela. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru această expunere interesantă, dar nu am senzația că sunteți chiar atât de ambițios, cel puțin în anumite privințe. Dacă Europa vrea cu adevărat să-și transforme modelul economic, avem nevoie de o strategie mult mai ambițioasă. Și dacă dorim să fim mai autonomi din punctul de vedere a resurselor de energie, mai suverani, atunci trebuie să practicăm o politică energetică durabilă și care să folosească mai mult sursele de energie regenerabile. Ați vorbit, evident, despre folosirea cât mai eficientă a resurselor de energie și acest aspect nu este de neglijat, dar vreau să știu care sunt măsurile concrete pe care le veți prezenta pe termen scurt, astfel încât să măriți uh, cota parte a energiilor regenerabile în mixul energetic folosit în Uniunea Europeană și pentru a fi mai puțin dependenți de uh, resursele de energie importate din țări terțe. Domnul Sonic. Hello. Morning. You, you don't want. That's... Ah, nu doriți să luați cuvântul. Atunci, doamna Lupaj. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar, pentru toate aceste afirmații. Două întrebări rapide. Directiva uh, pentru protecția solurilor este definitiv uh, um, înmormântată? Apoi, Intergrupul parlamentar pe care îl prezidez a vorbit uh, de curând cu doamna comisar Damianaki și ne punem întrebări în ce privește coerența și coordonarea politicilor desfășurate de dumneavoastră și de uh, uh, doamna uh, comisar mai ales în ce privește protecția anumitor specii marine și a mediului marin în general, și cum veți coordona strategia în ce privește mediul marin și strategia zonelor de coastă. Mulțumesc, domnul Tov. Vă mulțumesc, Panaiotov, mă scuzați. Vă mulțumesc, domnule comisar. Sunt uh, plăcut impresionat de um, programul dumneavoastră, care are obiective realiste și în același timp ambițioase din punctul meu de vedere. Sunt convins că uh, datorită acestui program uh, vom avea parte de un viitor uh, mai verde în Europa. Cred că mai toți deputații vă sprijină, însă ne întrebăm cum pot fi să fie implementate concret aceste proiecte. Și atunci vreau să vă adresez o întrebare despre stabilirea prețurilor. Știm că nu e ușor să se stabilească aceste prețuri, însă va trebui să demonstrați industriei că există metode și alternative mai interesante și mai profitabile decât uh, aceste uh, um, acești combustibili fosili și cum putem să scăpăm de ei. Thank you, Mr. Chairman. And uh, Mr. Commissioner, thank you for Doamna Morcunaite, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, pentru prezentarea acestor priorități. Cred că va fi foarte greu să dați răspunsuri la toate aceste uh, întrebări, dar eu am o întrebare în ce privește studiul de impact. Deseori auzim că apar probleme din cauza studiilor de impact care trebuie făcute înainte de demararea unor proiecte de construcție de infrastructură și mai ales pentru că aceste studii de impact uh, asupra mediului uh, nu sunt făcute de organisme independente sau uh, au poziții partizane. Și deci, foarte pe scurt vreau să știu care este părerea dumneavoastră. Am putea să avem poate un instrument uh, Uh, care să permită Comisiei Europene să joace un rol mai pregnant în aceste studii de impact uh, asupra mediului? Mulțumesc. Doamna Weisberger mai dorea să pună o întrebare, nu? Bun, în cazul acesta. Spuneam că voi da ocazie tuturor colegilor să vorbească, dar mi se pare imposibil să răspundeți la toate întrebările care v-au fost adresate. Poate că la unele dintre ele veți răspunde și în scris. Vă rog să vă selectați doar problemele care vi se par esențiale, pentru că mai avem maximum 10 minute la dispoziție. Nu veți putea să fiți exhaustivi. Văd că aici ați pregătit foarte intens un document multicolor. Uh, nu vom putea intra în detaliu. Cred că cei care nu își vor primi răspunsurile vor uh, putea aștepta un răspuns scris mai târziu. Yeah, that's uh, exactly the only way how I can proceed because da, evident că doar așa voi putea proceda, pentru că am cinci pagini de întrebări notate. Voi încerca să parcurg foarte repede câteva probleme. În ce privește Cartea Verde privind protecția pădurilor, că este foarte important să dispunem de un asemenea document, dar trebuie să avem în vedere și am învățat foarte repede acest lucru. Sigur, uh, pădurile sunt o chestiune în care trebuie să lucrăm pe plan european. Dar uh, uh, există multe state membre care insistă asupra aspectelor de subsidiaritate. Putem ignora sau putem respecta acest uh, principiu. Când este vorba de a lua decizii, trebuie să respectăm însă principiul subsidiarității. Iar în ce privește cooperarea cu domnul Oettinger, nu cred că există niciun fel de probleme, am căzut de acord să ne întâlnim noi uh, trebuie să avem o atitudine, deschisă vis-a-vis -vis de problematica energetică. Când abordez lucrurile dintr-un punct de vedere național, mixul de, uh, mixajul de surse energetice Um, care sunt folosite sunt o chestiune care ține de opțiunea respectivului stat membru, pentru că structura fiecărui stat din acest punct de vedere este foarte diferită și există și aici o îngrijorare dacă cineva încearcă să se amestece în politica lor. Dar în ce privește opțiunile pentru viitor, sigur că este foarte important să avem o strategie și pe plan european privind resursele energetice ale viitorului. Iar ceea ce este legat de această chestiune, și avem discuții evident și în propriile noastre țări, fiecare țară care studia, gândește strategia Uh, pe viitor privind resursele energetice folosite trebuie să țină seama de proiectele care există din acest punct de vedere pe plan european. Și nu doar pentru anul 2020, ci chiar pentru strategia privind anul 2015 15, pentru că noi ne dorim o reducere de 25%, 30% până în anul 2020, dar uh, avem și uh, cote stabilite pentru anul 2015, de care trebuie să ținem seama. Domnule Davis, în ce privește uh, produsele chimice cu efecte endocrine negative, cred că mesajul cel mai important pentru dumneavoastră ar fi că ă, la nivelul Comisiei cercetăm în clipa de față rezultatele celor mai recente studii privind efectele acestea și ă, ținem seama de aceste aspecte pentru ă, reglementările viitoare. Domnul Eder și domnul Panayotos privind ceanurile. Uh, eu nu pot să mă angajez aici că vom uh, formula o interdicție a utilizării cianurii în exploatările carbonifere, dar uh, în orice caz, deciziile pe care le vom lua se uh, vor baza pe uh, analizele pe care le vom avea. în ce privește exploatările ilegale de lemn. Despăduririle. Cred că dumneavoastră ați formulat această întrebare. Interdicția de lemn recoltat ilegal. Ei bine, eu vă spun de ce este dificil să avem o asemenea interdicție pe plan european. Cred că uh, trebuie să uh, avem o politică de verificare a credibilității uh, provenienței și este mai degrabă de preferat decât să avem o politică de impunere a etichetării pentru o trasabilitate. Ar fi aproape imposibil să verificăm uh, proveniența dacă este din exploatări legale sau ilegale. Și trebuie să respectăm și tradiția existentă în, uh, pe plan european mizăm în continuare pe acest principiu de due diligence care ar fi preferabil. Sigur că uh, interdicția am avut-o în vedere, să vedem însă care este um, soluția cea mai fericită. Noi credem că implementarea unei asemenea interdicții ar fi nerealistă, imposibilă. Domnul Florenz, nu voi intra în detaliu, dar eu de uh, două luni doar uh, am aceste atribuții și am fost foarte uh, ocupat să aprofundez problema care vă preocupă. În ce privește conferința de la Copenhaga? ea este limpede pentru toată lumea, s-a soldat cu un eșec. Și, bineînțeles că trebuie să ne gândim care trebuie să fie pașii noștri următori, dar aș transmite următorul mesaj. Să nu credeți că ceilalți nu fac nimic în lupta împotriva schimbărilor climatice. Pot să vă spun că americanii japonezii, chinezii, sunt și ei foarte implicați în dezvoltarea unor tehnologii noi care să uh, fie favorabile uh, mediului înconjurător. Doamna Gutierrez, biodiversitate, agricultură, sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Evident că trebuie să ținem seama de moștenirea istorică în ce privește biodiversitatea. Rețin acest interes și sper să facem ceea ce este important, domnul Pas. Utilizarea eficientă a resurselor. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Vă înțeleg sentimentul de frustrare pe care îl aveți, inclusiv în ce privește eficiența energetică. Trebuie să colaborăm pentru a uh, elabora propria noastră poveste de succes în ce privește utilizarea eficientă a resurselor. Politicile bio în, în domeniul uh, bioenergiei. Da? Poate că nu îmi amintesc în detaliu întrebarea dumneavoastră, dar în esență aș spune că sustenabilitatea politicii noastre în acest domeniu este crucială. Din păcate, este uh, o chestiune cu efect conflictual asupra mediului înconjurător, iar din punctul meu de vedere, singura uh, formulă viabilă ar fi să ne bazăm pe un studiu de impact elaborat cu uh, minuțiozitate maximă pentru a vedea care sunt efectele indirecte ale utilizării unor surse uh, bio în sectorul energetic. În ce privește deșeurile și directiva privind deșeurile bio, sunt favorabil sau nu acestor reglementări. Trebuie să vedem iarăși care sunt uh, învățămintele pe care putem să le tragem din studiul de impact nu pot să ignor opoziția care există chiar la mine acasă în ce privește încălcarea principiului subsidiarității în acest domeniu. Îngrijorarea pe care o am în legătură cu legislația în acest domeniu am unele concluzii, chiar dacă nu sunt concluzii finale, ale unor studii de impact în care uh, se spune că nu ar fi necesare reglementări noi. Ar trebui doar să fie implementate reglementările în vigoare. Iar în ce privește directiva cadru privind deșeurile, dacă ea ar fi implementată corect, nu ar mai apărea probleme. În ce privește gropile de gunoi ilegale, cred că ar trebui să fim atenți când cerem o nouă reglementare legală. Noi trebuie evident să avem în vedere cele mai bune rezultate vis-a-vis -vis de mediul înconjurător, fără a crea complicații suplimentare, pentru că trebuie să uh, ne putem baza pe uh, o susținere, pe aderența tuturor statelor membre. Deci să ținem seamă de ceea ce s-a legiferat deja, inclusiv în domeniul deșeurilor. Acest este punctul nostru de vedere actual. Eh, înțeleg că noi am reușit să rezolvăm în felul acesta două pagini și jumătate din cele cinci. Aș propune să ne oprim aici, eh, să ne oprim la deșeurile bio și sper ca să primim cu altă ocazie răspunsurile cu care ne-ați rămas dator. Vă mulțumesc pentru faptul că ați venit în mijlocul nostru, ați văzut cât de angajați sunt membrii acestei comisii. Avem toată disponibilitatea să cooperăm cu dumneavoastră, ușa noastră este deschisă. Mulțumesc tuturor pentru participare. Reuniunea următoare va fi pe 26 aprilie. Încheiem ședința.